Bine. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie. Bună ziua tuturor. Bun venit uh, invitațiilor care sunt deja prezenți. Aș propune să începem. Subiectul reuniunii noastre de astăzi este unul foarte important. Trebuie să rezolvăm câteva chestiuni uh, oficiale înainte de acest schimb de opinii. Adoptarea ordinii de zi cred că nu suscită niciun fel de problemă. Nu cred că există obiecții. În legătură cu ordinea de zi propusă, putem adopta și procesele verbale, apoi comunicările președin- președintelui. Am doar câteva comunicări. În primul rând, în uh, plenara din aprilie, săptămâna trecută, am adoptat trei uh, rezoluții, una privind Rusia, alta în legătură cu Bielorusia și o a treia privind uh, căsătoriile juvenile. În, 26, în data de 26 mai, vom uh, sărbători a doua, al doilea an de implicare a Arabiei Saudite în conflictul uh, din Yemen, care a dus la 10, de uh, decese, la faptul că aproximativ 3 milioane de oameni au trebuit să-și părăsească casele și în Yemen acum se desfășoară una din cele mai grave crize umanitare, milioane de oameni fiind în pragul uh, foametei. În data de 3 aprilie, Consiliul a adoptat uh, concluzii, uh, concluziile privind Yemenul, care în uh, mod uh, incredibil nici măcar nu menționează Arabia Saudită și sub Comisia Parlamentului European privind drepturile omului a trebuit să discută situația din uh, Yemen pe parcursul uh, reuniunii cu doamna Mogherini pentru a vedea cum uh, se poate implica mai mult Parlamentul European uh, pentru găsirea unei soluții la acest conflict. Al treilea, a treia comunicare se referă la schimbul de opinii pe care îl vom avea mâine dimineața cu Stavros Lambrinidis, reprezentatul uh, special al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Cu această ocazie vom discuta uh, în detaliu situația din Etiopia, pentru că reprezentantul uh, special al Uniunii Europene tocmai a vizitat uh, Etiopia și cu acesta cred că putem trece acum la audierea pe tema căsătoriei juvenile. Este vorba de o încălcare gravă a drepturilor omului, din păcate o practică mult mai răspândită decât am putea crede Uh, este o practică pe care o condamnăm. Mm. Unul din uh, trei, uh, una din uh, trei fete cu vârsta de până la 15 ani sunt afectate de această problemă. În Asia, de exemplu, în Asia Centrală, 10% uh, din fete sunt obligate să se căsătorească, cât sunt încă minore. Este o practică uh, tot mai puțin uh, răspândită, însă ținând seama de creșterea demografică, până în 2050 se estimează că 350 de milioane de fete se vor uh, căsători înainte să ajungă la vârsta adultă. Săptămâna trecută, după cum am spus, deja am adoptat o rezoluție privind uh, o situație de urgență, situația uh, din Bangladesh privind căsătorile juvenile. În Bangladesh se adoptase de curând o lege care încerca, se încearcă stabilirea unei vârste minime pentru, pentru căsătorie. Însă, din păcate, în Bangladesh se registrează regrese din acest punct de vedere. Datorită schimbărilor climatice, Mulți oameni sunt obligați să se mute în capitală sau în alte zone urbane și deseori căsătoria juvenilă este uh, singura posibilitate pentru fetele respective să iasă din uh, sărăcie. Există o declarație a Parlamentului European care cere să punem capăt căsătorilor juvenile și dacă doriți să faceți acest lucru, puteți să o semnați și uh, pe, pe internet. Și acesta a fost uh, cuvintele mele introductive și acum o să dau cuvântul uh, co președintei uh, care se ocupă de, care este de fapt președinta Comisiei pentru Drepturile uh, Femei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia FEM salută posibilitatea de a or, or, organiza împreună această audiere comună, pentru că problema căsătoriei, căsătorilor juvenile este este larg răspândită și afectează în mod special uh, fetele. Sunt încălcate drepturile copiilor, în mod special drepturile fetelor, care nu mai au acces la educație și li se, răpesc, uh, li se răpește șansa de a trăi o viață bună în viitor. Una din competențele comisiei noastre este de a apăra uh, drepturile femeilor și a fetelor și împreună cu Comisia DEVE vom lucra la redactarea unui raport comun plecând de la documentul de lucru publicat de Comisie și de Serviciul European de Acțiune Externă privind egalitatea de gen și încurajarea femeilor, transformând uh, relațiile externe ale Uniunii Europene până în anul 2020. Plecând de la acest document, drepturile femeilor ar trebui să se regăsească în toate politicile externe ale Uniunii Europene. Căsătorile forțate juvenile reprezintă una din prioritățile din activitățile Uniunii Europene. Există mai multe studii efectuate de experți care ne sugerează că, că aceste căsătorii pot fi reduse din punct de vedere numeric dacă uh, se îmbunătățește educarea și situația economică a femeilor, a fetelor. Uh, am discutat acest subiect și cu ocazia participării reprezentanților comisiei noastre la cea de 61-a reuniune a Comitetului Națiunilor Unite care discută situația femeilor, uh, reuniune care s-a desfășurat la New York. Această problemă a căsătoriilor juvenile nu afectează doar fetele din exteriorul Uniunii Europene, este o problemă Um, regăsită și în interiorul Uniunii Europene. Comisia noastră a lucrat foarte mult în legătură cu Convenția de la Istanbul, care consideră că căsătorile forțate reprezintă o formă de violență exercitată împotriva femeilor și încurajează punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în uh, convenție care le privesc atât pe fete, dar și pe băieți, că, pentru că și băieții pot să devină victimele unor căsătorii forțate. Convenția de la Istanbul crește incriminarea actului, forțării unui copil de a a uh, se căsători sau a, uh, mutarea unui copil, unui băiat sau unei fete într-o altă țară pentru ca în țara respectivă să se, se poate încheia o căsătorie forțată. Și cred că sarcina noastră este de a atrage atenția asupra acestei probleme reprezentate de căsătoriile juvenile. De asemenea, trebuie să discutăm care sunt eforturile comune pe care trebuie să le depunem pentru a rezolva și a combate această problemă. Și vă dau din nou cuvântul, domnule președinte. dando la parola ai nostri ospiti. E un... Vă mulțumesc. Acum o să dau cuvântul invitațiilor noștri. Avem alături de noi invitați uh, extraordinari. În primul rând, aș dori să mulțumesc președintelui Comitetului pentru Drepturile Copiilor pentru că a acceptat, a dat curs invitației pe care i-am adresat-o. Domnul Benian David va trebui să plece imediat după intervenție. Vă mulțumesc oricum pentru uh, prezență și pentru că luptați pentru uh, respectarea drepturilor copiilor, indiferent de statutul uh, juridic al acestora sau de statutul uh, juridic al părinților. O să transmitem informațiile pe care le-am primit din partea noastră colegilor care se ocupă de acest subiect în Parlamentul European. Sunteți un expert în drepturile copiilor. Sper că vom uh, învăța cât mai multe din partea dumneavoastră și Aș dori să vă dau cuvântul pentru a ne spune care sunt activitățile dumneavoastră în calitate de președinte al acestei comisii și ce ar trebui să facă statele membre pentru a împiedica căsătoriile juvenile și ce ar trebui să facă pentru a-i apăra mai mult pe copii. Și vă dau cuvântul pentru uh, 10 minute, după care sper că vom avea și timpul necesar unei runde de întrebări și răspunsuri. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să particip la această audiere. Este a treia oară când uh, vin la, o, la Parlamentul European. În noiembrie discutat la Comisia Libă privind migrația și copiii. În ianuarie am participat și la dialogul, uh, la summitul UE-Africa și faptul că am, part- am, am participat, am întâlnit cu instituțiile europene de trei ori în timp de șase luni, îmi dă impresia că există multe lucruri care se întâmplă în acest domeniu al drepturilor copiilor. Și aș dori să mulțumesc celor doi președinți care prezidează această reuniune. După cum ați spus, o să am la dispoziție 10 minute și aș dori să spun câteva cuvinte despre această problemă a căsătoriei juvenile este o problemă critică din punctul nostru de vedere. Știți că la, există 196 de părți semnatare a, conven, a convenției și comisia noastră a, uh, discută cu statele în care există această problemă. Deci avem acest uh, dialog cu părțile semnatare care fac parte din comisia noastră. Discutăm de asemenea despre practicile dăunătoare, și discutăm. Printre acestea se află și această problemă a căsătoriilor uh, juvenile. Comisia uh, pentru comisia noastră, cel mai important lucru este convenția privind drepturile uh, copiilor. Și ce ne spune această convenție? În primul rând, natura obligațiilor care revine statelor, și anume de a proteja, de a respecta, deci copiii trebuie să fie protejați împotriva violenței exercitate împotriva lor, trebuie să le permită să aibă acces la educație și așa mai departe. Și unul din motivele pentru care căsătoria juvenilă reprezintă o problemă critică este caracterul său transsectorial, transversal există implicații din punctul de vedere al uh, respectării și punerii în aplicare a normelor convenției. Nu este vorba doar de sănătate, ci este vorba de educație, de violență exercitată împotriva copiilor, de dreptul copiilor de a se juca și așa mai departe. Comisia noastră a observat uh, mai multe elemente în dialogul pe care îl purtăm cu diferitele state și o să revin la acestea în, în curând. Uh, rezervele sunt un alt element uh, transversal la care aș dori să mă refer. Rezerve privind drepturile copiilor. Aceste rezerve sunt, au un caracter uh, larg, sunt discriminatorii în același timp. Cum poate exprima un stat rezerve care, din punct de vedere moral, îi spune că, spune că dorește să discrimin, discrimineze anumite persoane. Nediscriminarea este unul din principiile fundamentale ale acestei convenții. Deci cum este posibil ca anumite state să-și poată exprima rezerve vis-a-vis -vis de uh, normele acestei convenții? Este o problemă asupra care aș dori să vă atrag atenția. Un alt, există și alte, uh, uh, există un alt principiu fundamental, dreptul la o dezvoltare normală. Participarea copiilor, de asemenea, este deosebit de importantă. Uh, participarea copiilor și consimțământul acestora. Deci trebuie să ne gândim, trebuie să gândim să ne gândim ce se întâmplă cu copiii care sunt obligați să se căsătorească. Și până la urmă, principalul, principalul criteriu care determină respectarea convenției sau nerespectarea convenției și în contextul Um, căsătoriei juvenile este reprezentat de cel mai bun interes um, pentru uh, copii. Și care sunt unele din uh, observațiile pe care le-am făcut? Uh, există unele state care vin în fața comisiei și discută definiția unui, unui minor și nu, se, și nu există acest prag de 18 ani. Uh, în Malawi, de exemplu, Constituția definește un minor, un copil, ca o persoană până la 16 ani. Și este foarte greu să înregistrăm progrese în ceea ce privește căsătoria juvenilă în Malawi, pentru că Constituția definește în, în, în acești termeni minorii. Există alte state unde uh, legislația ar trebui să fie armonizată, respectându-se convenția privind uh, drepturile copiilor și un răspuns care mi se oferă este că societatea încă nu este pregătită pentru această legislație și răspunsul nou este că uh, această legislație, schimbarea legislației face parte din procesul pregătirii societății pentru o nouă etapă. Și am ajuns în situația în care ne referim la cele două obligații. Trebuie să fie interzisă și incriminată uh, căsătoria juvenilă. Însă, incriminarea nu înseamnă că toți cei implicați în facilitarea uh, căsătoriei uh, juvenile sau toți membrii familiilor ar trebui să fie aduși în fața, în fața justiției. Există un exemplu privind pedepsirea corporală, datorită faptului că este incriminată pedepsirea corporală, nu înseamnă că toți membrii familiei, de exemplu, uh, vor fi și uh, trași, trași la răspundere. Și apoi, cum este stabilită vârsta pentru consimțământ din punctul de vedere al uh, relațiilor sexuale? Mm, în anumite state, aceasta este la 18 ani, pe de altă parte, vârsta legală de, care, de la care sunt permise căsătorile este stabilită la 16 ani. Și există un alt element critic pe care îl uh, observăm tot mai mult, aplicarea unor derogări pentru vârsta minimă legală pentru a te putea căsători. Anumite uh, state uh, prevăd, de exemplu, consimțământul părinților, dacă fata rămâne gravidă și așa mai departe. Și uh, din punctul de vedere, la, din punctul de vedere al uh, um, practicilor dăunătoare, derogarea trebuie să prevadă, să fie validă doar pentru anumite circunstanțe extraordinare. Dacă se introduc derogări prea cuprinzătoare, se abuzează de acestea. Există state la nivel regional unde există standarde uh, mai înalte din punctul de vedere al căsătoriei juvenile. La articolul 21 a Cartei a Drepturilor uh, Uh, din, uh, de pe continentul african este o carte ratificată de 46 de, de state africane, unde la articolul 21 uh, vârsta minimă prevăzută pentru căsătorie este de 18 ani. Deci nu se beneficiază de mm, derogarea prevăzută la nivelul Națiunilor Unite. Dacă există o obligație mai înaltă, în temeiul unor instrumente regionale sau chiar în temeiul legii uh, Uh, legilor interne naționale, convenția noastră, uh, convenția privind drepturile copiilor, obligă respectarea acestor standarde mai înalte și există și alte exemple dacă cineva a fost abuzat uh, sexual sau a, a fost, o fată a fost viol, violată, atunci nu intervine în mod automat o anchetă penală și există diferite posibilități de definire din punctul de vedere al uh, instrumentelor juridice și din punctul de vedere al colectării informațiilor. Anumite forme de discriminare care au loc în momentul în care copiii sunt căsătoriți sunt o, o chestiune de care se ocupă și comisia noastră. De exemplu, uh, fetele mai ales uh, nu mai pot să meargă la școală odată ce s-au căsătorit și apoi, ce se întâmplă în căsătorie odată ce copiii uh, au fost căsătoriți? Ce se întâmplă cu copiii uh, rezultați în urma unor, uh, unei căsătorii juvenile? Deci încercăm să oferim uh, orientări generale și în acest punct de vedere. Nu mai am la dispoziție prea multe uh, minute și este un, vă amintesc o întrebare pe care o adresăm și noi statelor membre. Uh, cum uh, Um, ce se întâmplă cu zestrele care trebuie să fie uh, plătite în, în, uh, în anumite căsătorii, pentru că se creează anumite uh, așteptări care apoi nu pot fi îndeplinite de copiii respectivi. Aș dori să spun câteva cuvinte și în legătură cu serviciile și serviciile oferite uh, copiilor. Important uh, din acest punct de vedere este coordonarea, mai ales coordonarea orizontală între sectorul educațional, cel de sănătate, între cel de justiție, cel uh, social și mass media. Capacitarea femeilor și a fetelor este deosebit de importantă în acest punct de vedere. De asemenea, încercăm să insistăm și asupra rolul important pe care trebuie să-l joace bărbații. Uh, insistăm asupra uh, importanței educației primară, secundară, superioară și așa mai departe. Uh, insistăm însă și pe conținutul educațional. În Tanzania, de exemplu, există anumite fete care refuză să se întoarcă acasă în uh, vacanță pentru că știu că atunci uh, sunt expuse riscului de a suferi mutilare, o mutilare genitală, de exemplu. Deci, în fine, dacă mai îmi permiteți să spun câteva cuvinte privind uh, colectarea informațiilor. În foarte multe state, nu doar statele în curs de dezvoltare, dar și statele dezvoltate, care sunt partea acestei comisii, nu dispun de date dezagregate uh, care ar fi utile pentru a înțelege care sunt intervențiile necesare. În anumite state s-a combătut cu un succes mai mare căsătoria juvenilă, însă acest succes se registrează doar în uh, zonele urbane, nu și în zonele rurale. Și nu putem înțelege aceste lucruri dacă nu dispunem de informațiile necesare. Există situații în care minorități uh, etnice, minorități religioase sau chiar și majorități religioase sunt afectate de această problemă și în anumite situații nu am reușit să observăm anumite tendințe, pentru că deseori statele nu au, uh, nu au uh, informațiile care să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă, cum a evoluat, uh, cum a evoluat căsătorile juvenile în țara respectivă și mă opresc aici. Mulțumesc! Grazie davvero. Mulțumim foarte mult pentru această contribuție. Urmează domnul Frederick Meinberg. O să vă povestesc uh, cine este dumnealui. Este ombudsman pentru copii din noiembrie 2008. <coughs> Vă reamintesc că în Suedia primul ombudsman pentru copii a fost numit la 1 iulie 1993. Ombudsmanul suedez pentru copii are puterea de a solicita agențiilor guvernamentale și autorităților locale informații despre modul în care se asigură de conformitatea cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copiilor. De asemenea, poate să um, să cheme la discuții agențiile guvernamentale și locale. Astăzi vom uh, asculta o experiență dintr-unul dintre statele membre și vă pot spune de acum că aveți 10 minute. Vă mulțumim pentru că ați venit. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această audiere foarte importantă privind căsătoria în rândul copiilor. Este un subiect foarte important și cred că și Suedia și alte state membre ar putea să facă mai mult pentru a proteja drepturile copiilor. Este vorba de o problemă despre care nu am discutat suficient, dar uh, în ultima vreme am tot uh, auzit uh, despre acest subiect în Suedia și vreau să vă povestesc ce experiențe am avut noi, ce activități am uh, întreprins în uh, Suedia. Nasrin ne spune colegilor de la oficiul nostru cât de uh, speriat a fost când a venit prima oară um, la audiere cu Consiliul pentru Migrație din Suedia. A spus, mi-era atât de greu, eram așa de speriată că nu puteam să respir. Uh, se întâmplaseră lucruri atât de ciudate și pur și simplu eram așa de speriată încât pur și simplu nu știam cum mă cheamă. Um, ea credea că o să fie trimisă la închisoare la finalul audierii. Acum câteva săptămâni, pe 24 martie, raportul um, um, ombudsmanului pentru copii um, a fost înaintat guvernului și anul acesta ne-am, conformat, ne-am uh, concentrat pe cazurile din rândul refugiaților. Ne-am întâlnit cu sute de copii care au venit în Suedia, care au venit singuri sau cu părinții și ce vrem noi să facem era să le oferim um, un spațiu în care se simtă în largul lor, să vorbească despre experiențele lor, să ne spună ce simt, ce gândesc. Și Nazrin a spus că solicitase să fie um, intervievată de către o femeie pentru că era frică de bărbați, însă nu s-a putut. Și ne-a spus că, de fapt, uh, n-a primit um, întrebări cu privire la mutilarea genitală în timpul procedurii de azil și abia atunci când um, i s-a respins uh, solicitarea și a avut uh, solicitări, uh, a făcut solicitări de mm, tratament, a primit întrebări cu privire la mutilarea genitală. De fapt, um, a explicat că a plecat din, de la din țară pentru că urma să fie măritată. Și modul în care mm, um, s-a răspuns la acest lucru, mă rog, Nazrin a spus că pentru aceștia, pentru biroul care a ascultat solicitarea, nu era un lucru important trebuie să ne gândim la faptul că sunt foarte multe fete care la ele în țară au fost uh, victime ale violențelor, um, căsătorii uh, forțate și um, au fugit din țară. Comisariatul Înalt al Națiunilor Unite pentru Refugiați era conștient de acest lucru, dar acest lucru nu s-a reflectat în dosarele solicitanților de azil din Suedia. Doar 122 um, de copii au raportat uh, Uh, că au fost căsătoriți, um, însă în discuțiile cu autoritățile are și că, de fapt, um, numărul um, acestor era mult mai ridicat decât cel um, oficial. Doar în Malmo, 65 de fete uh, s-a constatat că au fost măritate și majoritatea dintre acestea încă um, erau um, locuiau cu soții lor mult mai în vârstă. Și, de fapt, nu prea s-au închetat aceste cazuri. E vorba de o situație care n-a fost uh, cartografiată cum s-a făcut, nu a fost uh, monitorizată în mod sistematic, nu am primit uh, orientări foarte clare din partea autorităților, nu am primit sprijin și există lacune în legislația suedeză care permit căsătorii în rândul copiilor care sunt Um, încheiate în altă țară să fie recunoscute. Noi am um, reușit până la urmă să facem o anchetă, aceasta se va concentra pe o protecție mai mare împotriva um, căsătoriilor acestea și până la urmă e vorba de o veste foarte bună pentru că așa cum stau lucrurile în acest moment și mă că lucrurile sunt asemănătoare și în alte state, facem, de fapt, o diferențiere când vine vorba de copii. Conform uh, legislației suedeze, copiii care au dreptul uh, să, de reședință în Suedia nu au dreptul să se căsătorească. Și după aceea sunt uh, tot felul de um, indicații, să spunem, dacă um, urmează să fii forțat într-o căsătorie, atunci serviciile sociale pot să intervină. Asta e foarte bine, pe bună dreptate pentru că aceste căsătorii um, timpurii reprezintă o încălcare gravă a drepturilor copilor. De fapt, probabil că reprezintă una dintre provocările principale în calea dezvoltării fetelor care nu mai pot să mai meargă la școală, sunt victime ale violențelor, violurilor, abuzurilor, iar uh, sarcinile care rezultă din aceste căsătorii sunt până la urmă principala caz, cauză a deceselor în rândul fetelor cu vârste între 15 și 18 ani. Și căsătoria um, în unele um, state este văzută ca o tradiție, dar aceasta este um, dăunătoare și sănătății și uh, toate, toate autoritățile, mai ales cele care se ocupă de protecția femeilor, uh, reprezintă o încălcare a drepturilor copiilor, pentru că copiii aceștia nu au dreptul să-și dea consimțământul. Însă, conform uh, Consiliului pentru Migrație, conform standardelor lor, uh, atunci când procesează copiii căsătoriți, de fapt, sarcina probei este în um, seama copilului respectiv să demonstreze că a fost forțat uh, de fapt, dacă minorul respectiv uh, dorește, poate să fie uh, trimis cu soțul uh, mai în vârstă, fără să facă o investigație. Dacă există o suspiciune cu privire la faptul că ar fi fost o, căsătorie timpurie, nu e nicio obligație de raportare nu există o cerință ca um, acest Consiliu pentru Migrație să ajute copilul respectiv. Acum însă am venit cu, noi am venit cu niște avize foarte clare cu privire la această propunere și sper că Consiliul de Migrație va ține cont de avizele noastre. Eu, în calitate de ombudsman pentru copii, m-am întrebat adesea de ce să fie această răspundere pe umerii copiilor. Până la urmă, responsabilitatea de a acționa, de a uh, lua o poziție față de aceste tipuri de căsătorii, de a căuta ajutor, până la urmă, uh, până la urmă, trebuie să să fie asumată, dar să face o diferențiere între uh, copiii care au primit dreptul de ședere în Suedia și cei care nu. Avem așadar niște standarde duble. Avem o normă pentru cei care au drept de ședere și ce, alta pentru cei care solicită azil în uh, Suedia. Uh, eu cred că tratamentul până la urmă trebuie să fie același. Toți copiii din Suedia, dar și din alte state membre din Europeană ar trebui să aibă dreptul la o, o copilărie fără căsătorii forțate și fără toate consecințele negative care derivă de aici, cum ar fi sarcini, abandon școlar, izolare, abuzuri, violuri și așa mai departe. Și cred că ar trebui să oferim o protecție identică pentru toți copiii, astfel încât să se dezvolte în mod sigur. Mulțumesc! Vă mulțumim că ne-ați povestit experiența dumneavoastră și că ne-ați indicat uh, ce se poate face pentru a îmbunătăți lucrurile. Aș dori acum să mulțumesc organizației Girls Not Brides, Fete Nu Mirese, pentru că a venit astăzi aici. Este vorba de un parteneriat global care cuprinde peste 700 de organizații. O avem aici și pe doamna Lakshmi Sundaran, care ne va vorbi despre provocările suplimentare cu care se confruntă fetele în situații de criză, fie că e vorba de crize umanitare sau de strămutări um, forțate. Dumnezeu ne va um, explica de asemenea um, despre o serie de instrumente foarte practice pentru parlamentari care ar putea să fie foarte utile pentru noi. Aveți 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a veni uh, astăzi aici. Am auzit multe povești astăzi despre fete din Uniunea Europeană, dar eu aș vrea să încep cu o poveste a unei fete care nu e uh, din Uniunea Europeană. Este cea a lui Lakshmi Uh, Mi-a atras atenția pentru că poartă același nume ca și mine. Lakshmi însă se, s-a confruntat cu o situație pe care eu, din fericire, nu um, a trebuit să mă confrunt. A fost um, căsătorită la vârsta de un an și n-a știut asta când uh, Uh, era copil. Când a ajuns uh, la adolescență, familia a anunțat-o dintr-o dată că a venit vremea să plece de la școală și să se mute în casa soțului ei. Și, din nou, ea nu știa despre acesta, nu-l cunoscuse. Lakshmi este o tânără extraordinară, a făcut un lucru foarte curajos cu ajutorul um, organizației um, um, Sardicioas, care este membra noastră, a reușit să, să obțină anularea um, căsătoriei în care fusese implicat. A fost o premieră în India. A reușit până la urmă să obțină anularea și până la urmă a devenit activistă la rândul ei. Este foarte important să reținem aceste povești și să nu uităm că este datoria noastră a tuturor, fie că e vorba de Uniunea Europeană sau de alte state, să ne asigurăm că fete ca Lakshmi să nu trebuiască să se confrunte cu astfel de situații atât de grele singure și să facem astfel încât uh, um, surorile și fetele lui Lakshmi să crească într-o lume în care nu mai există căsătorii timpurii. După cum ați auzit și din prezentările anterioare, Lakshmi nu este un caz unic. Sunt um, sute de mii de, de fete care sunt măritate um, când sunt copii și sunt anumite um, regiuni, cum ar fi um, Asia de Sud-Est, unde um, astfel de căsătorii sunt prevalente, dar de fapt astfel de căsătorii au loc peste tot în lume și avem uh, exemple de țări ca Brazilia, Indonezia, Mexico, um, Iran, am auzit uh, de ce trebuie să tratăm această problemă, că reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului și, în plus, uh, um, împiedică alte eforturi de dezvoltare despre care ne pasă. Cum putem să rezolvăm, de exemplu, maternitatea, uh, mortalitatea în rândul mamelor, abandonul, um, HIV-SIDA, violența împotriva femeilor. E bine, nu putem să scăpăm acestea pentru că căsătoriile timpurii exagerează toate aceste probleme. Deci dacă tratăm această problemă, avem cumva un punct de vedere, un punct de intrare ca să soluționăm alte probleme care ne preocupă pe noi comunitatea globală. De asemenea, noi știm că noi putem să rupem acest ciclu într-o singură generație, pentru că, bun, e greu, dar nu este... Dar știm că atunci când atunci când fetele au ocazia să meargă la școală, când au niște ocazii economice de a-și îndeplini potențialul, acestea vor face tot ce le stă în putință pentru a se asigura că fetele lor nu vor fi măritate la fel. Și în felul acesta se schimbă situația în întreaga lume și această practică poate să fie încheiată pentru totdeauna. Am auzit de ce au loc astfel de căsătorii timpurii și aș vrea să subliniez importanța inegalității de gen care declanșează acest fenomen. Fetele sunt măritate pentru că sunt fete, pentru că sunt considerate ca mai puțin valoroase decât băieții. Și sigur, sărăcia, lipsa alternativelor, tradițiile și nesiguranța uh, toate acestea duc la, că, la căsătorii timpurii și vedem um, um, probe, vedem um, dovezi că numărul este în creștere, lucru care uh, se observă um, cu precădere mai ales în, cam, în taberele de refugiați în uh, Liban și în Iordania, unde um, a fost, uh, a fost creștere extrem de mare. Uh, Acum peste 30%, pe când înainte erau doar 18%. Ba chiar se spune că 50% dintre fetele din taberele refugiați sunt uh, măritate. Asta pentru că um, familia consideră că e o modalitate de a-și proteja fetele, fără să înțeleagă că um, fetele sunt confruntate cu foarte multă violență atunci când uh, ajung într-o căsătorie, când trebuie să fac copii de vreme și când, uh, până la urmă, um, sunt abuzate de către um, soț și familia acestuia am încercat foarte mult să identificăm ce ar trebui să facem pentru a încheia această practică și colegii care au luat cuvântul anterior au vorbit despre o serie dintre aceste strategii. Însă, la Girls Not Brides, noi ne-am reunit o serie dintre membri și parteneri, inclusiv guverne, donatori și mai departe, ca să examinăm concret ce ar trebui să facem pentru a preveni căsătoriile timpurii și pentru a sprijini fetele măritate și există mai multe um, etape, mai multe um, paliere. În primul rând să lucrăm în primul rând cu fetele, astfel încât să știe cum să-și uh, exercite um, drepturile și să, apoi să ne adresăm și celorlalte categorii implicate, ca să ne asigurăm că nu e singura alternativă. Apoi să ne asigurăm că serviciile juridice de sănătate, de educație sunt la dispoziția fetelor, atât măritate cât și nemăritate. Și apoi să ne asigurăm că există uh, un cadru juridic uh, care să sprijine toate aceste uh, măsuri au fost um, progrese semnificative care s-au înregistrat în ultimii ani. Când am început noi uh, în 2011, mai nimeni nu vorbea despre căsătorire timpurii și acum uh, există chiar în uh, obiectivele de dezvoltare durabilă o țintă, 5.3, care se referă la acest lucru și există rezoluții la Națiunile Unite um, și măsuri um, luate de Uniunea Africană și alte um, organizații regionale și internaționale și sunt o serie de programe noi care sunt uh, în vigoare și Um, știu că urmează un vorbitor care ne va spune despre un program care se desfășoară în 12 uh, țări, însă sunt atât de multe lucruri care trebuie făcute și Uniunea Europeană are un rol extraordinar de jucat. Deci, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut uh, la Noroaz a fost să ne gândim cum pot parlamentarii să trateze această problemă. De fapt, este vorba de mm, parlamentari din, din țările unde mm, incidența acestor uh, căsătorii este mare, dar și um, din altele unde nu este atât de des uh, fenomenul, dar care sunt considerate donatoare. Uniunea Europeană are un uh, rol foarte important, este o forță politică importantă și donator și poate să arate un sprijin evident pentru a încheia aceste căsătorii. Și apoi discuția despre acestea să fie scoasă din cadrul foarte limitat al conversațiilor care privesc um, um chestiunile de gen și să le includă și în alte uh, subiecte, cum ar fi dezvoltarea. De asemenea, trebuie să fie subliniate um, chestiunile conexe, sănătatea, educația, tineretul, de asemenea integrarea acestui subiect în um, reacția umanitară a Uniunii Europene pentru a asigura protecția um, unora dintre fetele cele mai vulnerabile și de asemenea să se concentreze, bineînțeles, pe faptul că se pun în aplicare obiective de rezultate durabile, inclusiv uh, cu precădere ținta 5.3. Dacă lucrăm împreună pe această linie, ne putem asigura că fete ca Lakshmi nu vor mai um, suporta astfel de situații singure și că surorile, fetele ei o să trăiască într-o lume în care astfel de căsătorii nu mai au loc. Mulțumesc foarte mult! Grazie, grazie. Importante lavoro. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că ne-ați împărtășit experiențele noastre. Poate Uh, există um, broșuri printate pe care puteți să le ridicați de la intrare. Acum o să-i uh, dau cuvântul domnului Rama Tuture, specialist în protecția copilului la Biroul Regional pentru Africa de Vest și Central la UNICEF și ne va spune despre tendințele recente și despre programul UNICEF ONU NSP pentru a pune capăt uh, căsătorilor uh, juvenile. Mulțumesc! Mulțumesc că ați invitat UNICEF să ia cuvântul la această audiere comună. Suntem recunoscători pentru angajarea Uniunii Europene de a pune capăt căsătorilor juvenile la nivel global, demonstrat și de adoptarea rezoluțiilor recente ale Consiliului și a orientărilor cu privire la protecția copiilor. Primim sprijin și suport de la Uniunea Europeană și pentru UNICEF, dar și pentru organizații precum Girls Not Brides. Acest sprijin este important pentru că putem să le oferim șanse egale um, acestor fete. În următoarele minute mă voi axa pe acțiunile programatice pe care le întreprindem în regiunile care sunt afectate de această problemă. Întâi însă vreau să vă spun povestea Afibei. Afiba este o tânără pe care am cunoscut-o luna trecută când am vizitat Nigerul. După cum știți, poate, Nigerul are cea mai mare rată de căsătorii juvenile din lume. 76% din tinere sunt căsătorite înainte de a împlini 18 ani și 24% din ele sunt căsătorite înainte de a împlini 15 ani. Deci Afiba nu era o excepție, era în clasa a doua când uh, i s-au spulberat șansele de a fi un copil normal. Tatăl său a decis că trebuia să se căsătorească, avea 10 ani, s-a căsătorit cu un bărbat de 30 de ani și astfel a început coșmarul care avea să dureze 6 ani. A fost în mod repetat abuzată sexual și fizic de soțul ei atunci când soacra sa nu o forța să lucreze timp de 20 de ore pe zi. Era adesea obligată să doarmă afară, nu era hrănită, la 14 ani a rămas gravidă, însă din cauza complicațiilor din timpul sarcinii a născut un făt mort. Povestea ei este una împărtășită de multe tinere din lume, în special în Africa de Vest și Africa Centrală, unde lucrez. Una din patru fete este căsătorită înainte de a împlini 15 ani. În următoarele minute aș dori să vorbesc despre programul global al UNICEF, UNFP, în 12 țări este pus în aplicare programul în Africa subsahariană, Africa de Vest și Orientul Mijlociu, cu sprijin din partea Uniunii Europene. Aș dori să discut și modul în care astfel de programe contează și influențează în bine viața comunităților și a tinerilor. Și apoi ce am învățat nu doar din aceste programe, ci și din acțiunile pe care le întreprindem la fața locului în diverse țări și apoi punctele care ni se par critice în abordarea acestei probleme. Colegii mei au spus deja consecințele catastrofale ale căsătorilor juvenile. Știm că sunt încălcate drepturile tinerelor și accesul la educație, la sănătate și le este afectat și viitorul. Programul global UNFP-UNICEF este un cadru care promovează drepturile fetelor de a întârzia căsătoria, pentru a rezolva condițiile care mențin această practică. Există 12 țări unde implementăm programul, Burkina Faso, Ghana, Niger și Sierra Leone, din Africa Centrală și de Vest, Etiopia, Mozambic, Uganda și Zambia pentru Africa de Sud și de Est, Bangladesh, India și Nepal în Asia de Sud și Yemen în Orientul Mijlociu. Este important și faptul că investițiile și lecțiile învățate sunt uh, repetate și în alte țări cu o prevalență înaltă acestor căsătorii. Familiile, guvernele și tinerii fac parte din acest efort global de a evita ca fetele să fie căsătorite timpuriu. Este foarte important. De ce? Pentru că știm că persistența acestei probleme este o combinație de factori structurali și sociali, dintre care sărăcia, lipsa de educație și de șanse economice, anumite așteptări sociale, discriminarea fetelor și femeilor și reguli restrictive pentru gen, credințe în apărarea fetelor și lipsa de acces la alternative. În multe contexte în care lucrăm, fetele sunt văzute ca o povară la în casă și căsătoria este cea mai bună opțiune dintr-o serie mică de opțiuni. În unele contexte, căsătoria juvenilă este văzută ca un mod de a păstra onoarea familiei și de a um, ușura situația familiei. Din 12 țări de astăzi, 7 țări au adoptat strategii naționale, legi și politici de a pune capăt căsătoriei juvenile. Anul trecut, 800 de mii de fete și 1,1 milioane de persoane au fost implicate în aceste inițiative și eforturi care au drept abordarea um, și soluționarea normelor restrictive uh, din societate. Peste 400 de facilități de sănătate și 7.000 de școli au fost ajutate cu aceste programe. Afiba, tânăra la care m-am referit la începutul intervenției mele, este una din fetele ce a fost sprijinită prin acest program. După ce a petrecut zile în șir în spital, a fost hotărâtă să înceapă o nouă viață. Odată ce s-a întors cu soțul său, a plantat, a alune pe care le-a vândut apoi la piață, în secret, și a reușit să strângă 10 dolari. Într-o noapte a fugit din casă și a cumpărat un bilet de autobuz și a călătorit într-un sat învecinat. Nu s-a mai întors niciodată. A mers la un centru de educație neoficial și a beneficiat prin acest program și de uh, îngrijire uh, medicală și educație. Acum are 18 ani și este membra unui grup de foste mirese copil și supraviețuitoare, un grup de sprijin pentru uh, supraviețuitoare ale violenței domestice. Luna trecută, când am vorbit cu ea, mi-a spus Scopul meu acum este să devin croitoreasă. Am o mașină de cusut și o trusă de cusut și lucrez singură pentru a fi cu adevărat independentă. Când o femeie nu are resurse financiare, mi-a spus, depinde de bărbat. Nu mai vreau să depind niciodată de un bărbat, nici de tatăl meu și nici de un soț. Ca să conchid, voi încheia cu câteva puncte ce am învățat până acum. Știm că la nivel global căsătoria juvenilă este în scădere. Una din patru tinere care se căsătoresc astăzi sunt minore față de una din trei în anii 90. Știm de asemenea că căsătorirea fetelor sub 15 ani a scăzut la 6% astăzi. Știm că dacă se menține aceeași rata progreselor, proporția acestor fete care sunt măritate de tinere va scădea. Însă, dată fiind creșterea demografică, numărul lor va ajunge totuși la 250 de milioane până în 2050, iar dacă tendințele actuale continuă, o treime din aceste fete va fi africane, de origine africană. Știu că în Africa Centrală și de Vest, acolo unde lucrez eu, există un declin continuu în uh, rând, rândul acestor căsătorii, însă acest declin nu va fi suficient pentru a contracara creșterea demografică. cu aceste ramificații sociale și economice, căsătoria juvenilă poate fi văzută ca o încălcare gravă a drepturilor omului, dar și ca un obstacol serios în calea dezvoltării durabile. S-a sugerat că atunci când sunt eliminate cauzele ce stau la baza acestei probleme, practicile scad și până la urmă iau uh, final. Și este critic să întărim sistemul de educație, de sănătate și de protecție a copilului în țările în care se practică aceste căsătorii, pentru ca aceasta să nu mai fie considerată cea mai bună opțiune pentru familii. Acest lucru poate fi realizat doar prin abordări multisectoriale integrate și prin parteneriate între o serie largă de părți implicate, guverne, organizații naționale și internaționale, societate civilă și comunități. Și în cele din urmă, atunci când această căsătorie este o normă dominantă, trebuie lucrat cu familiile și comunitățile, inclusiv cu lideri religioși sau tradiționali. Credem că fiecare fată, ca și FIBA, merită o șansă egală în viață. Mulțumesc! Grazie, grazie per il suo intervento. Ora darei la parola. Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul lui Marc Giacomini, care este uh, director executiv uh, adjunct pentru drepturile omului, probleme globale și multilaterale la Serviciul de Acțiune Externă. Aș dori să repet ce s-a spus legat de problema căsătoriei juvenile. În primul rând, este o încălcare a drepturilor omului, însă face parte dintr-o problemă mai largă, discriminarea femeilor și fetelor. Avem nevoie de o strategie cuprinzătoare de la adoptarea legislației până la accesul la educație de calitate și schimbarea ideologiilor și stereotipiilor um, sociale. Uniunea Europeană se angajează să protejeze copiii de această practică dăunătoare și să combată cauzele sistemice ale căsătoriei timpurii și căsătoriei juvenile prin programe care îmbunătățesc accesul copiilor la justiție, la servicii și la școli sigure, la educație de calitate, servicii de sănătate, la apă potabilă și să îi protejeze de violență este important să menționăm și că căsătoria juvenilă a fost identificată ca o prioritate în planul uh, de acțiune UE pentru drepturile omului și democrație pentru 2016-2019 și pentru um, programul identității de gen 2016-2020. Problema discriminării împotriva fetelor și femeilor pentru aceasta există orientări, orientări și pentru egalitate de șansă, adoptate pe 16 martie. Acestea marchează voința politică de a rezolva aceste probleme, mai ales orientările Uniunii Europene privind copiii, care menționează cum pot țările să, menționeze să individualizeze măsurile pentru a se asigura că toți copiii sunt protejați. Un exemplu concret de acțiune din aceste orientări este sprijinirea și încurajarea țărilor parteneri să adopte strategii naționale privind drepturile copilului pe baza drepturilor unei acțiuni privind drepturile copilului și a uh, situației copiilor din acea țară. La nivel politic, Uniunea Europeană include căsătoria uh, juvenilă în dialogul cu țările unde această problemă este prevalentă. Bangladesh, Pakistan, Algeria, Georgia, care are una din cele mai înalte rate de uh, căsătorii uh, juvenile din Europa, dar și Azerbaijanul. 50% din delegațiile noastre din uh, lumea întreagă au prioritizat copiii în uh, abordarea uh, democrației și strategiilor pentru drepturile omului. Bineînțeles, prin instrumentele de cooperare și dezvoltare a contribuit Uniunea Europeană cu 6 milioane de euro la programul UNICEF-UNFP pentru eradicarea căsătoriei juvenile. Acest program țintește comunitățile din 12 țări, se axează pe educație, acces la sănătate uh, și emanciparea fetelor și schimbarea normelor sociale. Țările vizate sunt Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Nepal, Niger, Mozambic, Sierra Leone, Uganda, Yemen și Zambia. Ultima observație este legată de Agenda 2030, care ne oferă o șansă adevărată de a promova egalitatea de gen, mai ales uh, ținta 5.3, ce a fost menționată și care menționează eliminarea practicilor cum ar fi căsătoriile uh, forțate, timpurii și mutilarea genitală feminină și de asemenea 16.2 uh, care se referă la eradicarea violenței împotriva copiilor. În concluzie, am trei mesaje cheie. În primul rând, căsătoria juvenilă nu este doar o încălcare a drepturilor fetelor, dar și o formă de violență și discriminare a fetelor și femeilor. În al doilea rând, pentru a eradica această practică, fetele și femeile trebuie să își facă glasul auzit la toate nivelurile societății și să poată să participe în mod semnificativ în deciziile care le afectează viața și, în al treilea rând, că bărbații și băieții trebuie să-și asume responsabilități pentru a schimba aceste norme sociale dăunătoare și stereotipuri sociale și, de asemenea, să respecte drepturile omului și egalitatea de gen. Și, evident, educația este uh, principala cale prin care va fi uh, atins acest scop. Mulțumesc! Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule Giacomini, pentru prezentarea dumneavoastră. Stimați colegi, o să avem acum un schimb de opinii la care pot participa și membrii comisiei, comisiilor noastre. Are cuvântul doamna Ana Maria Corața Bild. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc și uh, invitațiilor aceste uh, experiențe pe care ni le-ați împărtășit. Uh, fibei la Shima și așa mai departe ne impresionează în mod uh, profund în calitate de copreședinte al intergrupului pentru mm, egalitatea de gen și în calitate de raportor pentru Convenția de la Istanbul, raportor pentru punerea în aplicare a, a Convenției drept, privind drepturile uh, copilului, vă asigur că o să depunem toate eforturile necesare din acest punct de vedere și vă asigur că și elementele planului de acțiune în anul 2015 ar trebui să devină realitate. Noi considerăm că ar trebui să facem mai multe recunoscând, recunoscând progresele înregistrate, recurgând, de exemplu, la influența economică pe care o avem în anumite state, cum ar fi Niger, de asemenea, ar trebui să sprijinim, să sprijinim mai bine victimele și acum, în urma așa numitei Global Gag Rule, trebuie să compensăm uh, finanțarea retrasă, din păcate, de Statele Unite ale Americii pentru a permite ca toate aceste programe uh, legate de sănătate uh, să poată continua pentru că toate aceste fete nu mai pot să meargă la școală, nu mai pot să-și uh, trăiască viața în mod independent și, după cum am spus, cred că este important să insistăm Um, asupra modificării cadrului legislativ, atât în, în țările respective, în Europa și în exteriorul uh, Europei, trebuie să sprijinim toate aceste elemente prin acțiuni de pregătire profesională și prin programe de sprijinire a victimelor. Aici, în data de 8 martie, am avut, uh, am invitat unul din laureații una din laureații premiului în uh, Sakharov, uh, care a supraviețuit sclaviei Daesh, ne-a povestit uh, lucruri uh, teribile despre violuri în grup și de faptul că există, se, erau plătite premii pentru uh, asemenea crime înfăptuite de către Daesh. Uh, Chiar și noi, pe de altă parte, am uh, vizitat diferite tabere de refugiați și considerăm că toate elementele aptitudinii noastre sunt deosebit de importante pentru viitorul copiilor. Și există tot, tot mai multe căsătorii uh, încheiate pe internet care reprezintă, de fapt, un pretext pentru uh, abuza din punct de vedere sexual uh, fetele. Uh, în ceea ce privește Suedia, aș dori să mulțumesc ombudsmanului pentru um, evenimentul organizat privind copii și migrație. Sunt de acord că nu trebuie să existe standarde duble. Un copil rămâne un copil indiferent de statutul pe care îl are, ar trebui să se bucure de aceleași drepturi. În Suedia, cred că știți că am adoptat o lege care spune că o căsătorie care care a fost încheiată la vârsta de până la 18 ani este ilegală. Ați amintit 133 de asemenea cazuri și cred că este o bună practică care ar putea să fie urmată și în alte state europene. Și doream să mai menționez pe scurt chestiunea Convenției de la uh, Istanbul care uh, consideră că aceste căsătorii juvenile sunt uh, o infracțiune. Deci lansez un apel statelor membre care nu au ratificat încă această, această convenție. Vă rog să faceți, uh, să, să o ratificați. Și așa cum am spus, pentru că este, se, sunt uh, infracțiuni comise datorită faptului că este vorba de femei. Uh, în continuare există prea multă ideologie de gen care nu ne permite să mergem înainte, nu ne permite să ajungem la o abordare holistică, uh, fără de care nu vom reuși să rezolvăm toate aceste probleme. Inter, intergrupul pe care îl uh, prezidez și eu s-a ocupat și de directiva privind uh, primirea, ne-am ocupat și de revizuirea regulamentului de la Dublin pentru a ne asigura că un minor este considerat a fi parte din familia originală, chiar dacă a ajuns în Europa uh, căsătorit, de exemplu. Și acest lucru înseamnă, de fapt, că o căsătorie forțată nu va fi recunoscută. De asemenea, încercăm să oferim un statut independent și de protecție juridică a fetelor, așa cum cere Convenția de la Istanbul. Și în încheiere, aș dori să spun că religia, cultura, tradițiile niciodată nu trebuie să devină o scuză, un pretext care să permită uh, comiterea unor crime, infracțiuni împotriva uh, copiilor. Trebuie să facem mai mult pentru a combate stereotipurile existente, să Uh, depășim acest cerc vicios al uh, sărăciei, tradițiilor culturale și așa mai departe. Și vă asigur că în toate activitățile de revizuire a cadrului legislativ de care ne ocupăm acum, ne ocupăm acum vine vorba de politicile de migrație și de azil, uh, vom da dovadă de o toleranță zero față de aceste probleme și cred că toate grupurile politice sunt implicate din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Doamna Iuto, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați organizat această dezbatere atât de importantă pe o temă de actualitate în Comisia pentru Egalitatea de Gen. Am discutat uh, acest subiect anul trecut, am uh, adresat și o întrebare cu solicitare de răspuns oral. Uh, și cifrele vorbesc uh, de la sine și există o legătură cu fluxurile migratorii, ceea ce face ca această problemă să fie prezentă peste tot, chiar și în statele membre ale Uniunii Europene. Am uh, auzit diferitele mărturii, am auzit despre ce se întâmplă chiar și în statele membre. Deci cred că a venit momentul uh, ca Parlamentul European să adopte o poziție mult mai fermă pe acest subiect. Am încercat să propun, am propus de fapt adoptarea unei rezoluții. Sper că această propunere va fi acceptată pentru că o, printr-o rezoluție am putea să uh, condamnăm această practică din toate punctele de vedere și în același timp, printr-o rezoluție, putem să adresăm o invitație um, din partea Parlamentului European, o invitație um, adresată altor instituții pentru ca și acestea să adopte o poziție fermă în fața acestei încălcări grave ale drepturilor omului. În relațiile socioeconomice existente între statele membre și relațiile statelor membre cu statele terțe trebuie de asemenea să se reflecte în abordarea acestei probleme. Toți acești copii, toate aceste fete au de suferit și copiii de astăzi, fetele de astăzi vor deveni femeile de mâine care se vor confrunta cu aceste probleme timp de decenii, de generații, uh, până când au reușit să depășim această problemă. Deci mă bucură faptul că discutăm acest subiect astăzi și sper că Parlamentul European se va mobiliza, că vom uh, strânge legăturile cu UNICEF și cu alte organisme competente pentru a putea monitoriza mai bine situația și pentru a găsi uh, soluțiile care să ne permită să combatem uh, acest fenomen. Gracias, presidenta. În primer lugar, eh, quería... Vă mulțumesc. Doamna președinte, în primul rând aș vrea să le mulțumesc tuturor persoanelor care au intervenit la audierea aceasta și care ne-au uh, ai ajutat uh, să înțelegem mai bine noi, uh, celor care avem aici o răspundere, ca după aceea să transpunem în lucrările noastre preocupările care au fost exprimate astea aici. Deci le mulțumesc pentru că ne-au oferit un um, instrument foarte util ca să le auzim experiențele. Asta și din punct de vedere instituțional și din punct de vedere al uh, organizațiilor care lucrează pe teren, pe acest domeniu și probabil că știți că la Parlamentul European există un subiect uh, care îi alocăm uh, mult timp în mai multe comisii parlamentare și care sunt uh, legate de drepturile omului. Sigur, avem și Comisia Drepturilor Femeii și lupta împotriva diferențelor între bărbați și femei reprezintă un obiectiv prioritar. Dar mai avem, mă rog, tot ce ține de aceste căsătorii um, Uh, precoce, clar că sunt legate de violența de gen. Așa cum a spus și în um, intervențiile noastre, de fapt, faptul că sunt femei este esențial în uh, aceste căsătorii forțate. Aș vrea așadar să vă mulțumesc pentru activitatea pe care o faceți reprezentând societatea civilă. Este o activitate importantă pentru a preveni toate chestiunile conexe cu aceste căsătorii forțate și aș uh, dori de asemenea să profităm de acest forum ca să discutăm despre lucruri pe care le doriți de la noi, de la instituții, administrații, care avem răspundere și competență să elaborăm măsuri concrete în acest domeniu. Și de aceea aș dori să profit de faptul că SEAE-ul este de față ca să cer să există o perspectivă de gen mai importantă în tot ce ține de politica externă și de cooperarea Uniunii Europene, pentru că noi, cei din Europa, putem să um, ne identificăm cu această respectare a drepturilor omului și a drepturilor femeilor. Putem să le transpunem în toate politicile acestea conexe și cred că în felul acesta am merge mai departe în prevenirea unor situații uh, cum sunt cele pe care le-am uh, ascultat astăzi, uh, cazurile concrete pe care le-am uh, auzit. Așadar, încă o dată vă mulțumesc pentru activitatea desfășurată și atunci când veniți cu, cu solicitări, să, să le faceți concret către instituțiile noastre, astfel încât noi să putem să ne facem mai bine sarcina. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mon intervention va dans le sens de... de, Mulțumesc. Spune domnul Marta. Mulțumesc foarte mult pentru prezentările pe care le-ați făcut. Într-adevăr, cifrele, datele pe care le-ați prezentat, le mai spun încă o dată în caz că nu știam, dar lucrurile sunt acum și mai vizibile. Toată lumea știe mai mult sau mai puțin ce se întâmplă în țările pe care le-ați uh, menționat, dar vreau să denunț aici ipocrizia europeană. Chiar dacă Europa face un pic, face destul de multe pe partea de prevenție, ba nu, pardon, pe partea de soluționare, de vindecare, dar poate că ar trebui să acționeze mai mult și pe partea de prevenție. De aceea, atunci când ni se spune că aceste căsătorii timpurii reprezintă o încălcare a dreptului copilor. Da, e adevărat, este un flagel, dar uh, e foarte greu să faci după aceea legătura cu educația. Știu că sunt mai multe grupuri politice reprezentante aici. Când o să încetăm să mai fim ipocriți? Având în vedere că avem parteneriate, acorduri comerciale, acorduri de cooperare cu multe state care au fost menționate și uh, de fiecare dată când vrem să introducem niște criterii sociale sau societale, de exemplu, interzicerea căsătorilor forțate în rândul copilor, ni se spune nu, asta e protecționism. Deci totul ține de economie și atât. Păi dacă, într-adevăr, suntem convinși, dacă această suferință a copiilor chiar ne preocupă, atunci trebuie să ne să încetăm atât să facem doar uh, recomandări, deși sunt importante. E bine să se elaboreze și această rezoluție, dar trebuie ca aceste rezoluții să ajungă și texte legislative, să fie ob- obligații, reguli, astfel încât statele acestea chiar să-și reformeze cadrul juridic și să fie vorba de interdicții, pentru că altfel rămânem în domeniul ipocriziei și atât, ne mișcă și atât. Dacă ne uităm la dezbaterile um, de anul trecut despre ce se întâmpla în um, Republica Democratică, în Congo, mai ales cât e vorba de minereuri. Spuneam că toate minereurile trebuie să fie trasabile, trebuie să știm că nu vin din zone de război unde se comit crime de război. Și, până la urmă, votul a trecut așa, la mustață, pentru că unii spuneau, ei, nu, că altfel punem în pericol um, în comerțul. E bine, eu sper că um, atunci când e vorba de um, aceste căsătorii forțate să nu intervină uh, criteriile economice. Și oricum vă felicit foarte mult pentru munca dumneavoastră. Mr. Martin and now Mrs. Becerra, please. Mulțumesc, doamna Becerra. Muchas gracias, presidenta. Lo primero quiero darles las gracias por su trabajo. Mulțumesc. Uh, vă mulțumesc pentru activitatea noastră. N-am putut să particip la prima parte a audierii, dar uh, vreau să mă refer la o trimitere la capacitatea noastră de intervenție și aș insista pe cazul Bangladeshului. Pentru că rezoluția pe care am aprobat-o săptămâna trecută în plen este un exemplu de cum putem să acționăm concret. Ce vreau să spun cu asta? Dacă cerem ca legislația statelor unde există um, o incidență foarte mare a căsătorilor uh, precoce dacă spunem că nu ar trebui să aibă loc căsătorii între minori, uh, cumva asta, până la urmă, contravine cu legislația noastră care nu prevede astfel de măsuri. Dar dacă putem să subliniem că sunt cazuri, cum este în Bangladesh, unde exista o interdicție completă a căsătorilor uh, în rândul persoanelor sub 18 ani, având în vedere că Până la urmă, aceasta n-a fost uh, eficientă, că 25% dintre fete se căsătoresc sub 18 ani. Acum nu putem să permitem să facă pași înapoi și să permitem guvernelor, cum ar fi cel din Bangladesh, pe care le finanțăm, avem fonduri tocmai alocate, sunt sute de milioane de euro. E bine, nu putem să alocăm unor uh, guverne care dau înapoi uh, față de legislația pe care au adoptat-o. Guvernul din, Ang- din Bangladesh a aprobate curând niște derogări la această normă care era deja consacrată. Asta nu face decât să acopere o, un eșec enorm um, um, în sistemul educativ. Pur și simplu se caută această excepție pentru um, fetele însărcinate doar se acoperă situațiile. Cred că trebuie să luăm multe măsuri. Am avut și această rezoluție de urgență prin care am cerut să se anuleze această derogare de la lege și acest lucru să fie un exemplu și pentru alte state. Pentru că sunt uh, unele în curs de dezvoltare unde există căsătorii timpurii și unde rata acestora este îngrijorătoare. Dacă le ajutăm, Um, să o facem prin uh, consolidarea legislației pe care au adoptat-o deja și să nu facă pași înapoi. Deci trebuie să se pună accentul pe progresele democratice. Dacă avem o legislație care interzice căsătoria timpurie, atunci să nu se caute excepții, mai ales să nu fie elaborate în felul acesta. Și apoi noi să ne folosim așa cum trebuie fondurile europene, să le alocăm celor care chiar au nevoie și pentru lucruri care sunt necesare pentru educația sexuală a copiilor, pentru a le asigura sprijin uh, uh, fetelor minore care rămân însărcinate. Până la urmă nu se caută decât uh, să aibă un statut, să se căsătorească cu tatăl copilului, chiar dacă e vorba de consimțământul lor sau nu. Deci avem instrumente, avem modalități de a acționa în mod clar și Bangladeshul reprezintă un exemplu foarte bun um, că toate, um, toate um, atitudinile pe care le avem aici cu privire la drepturile femeilor trebuie să fie legate de modul în care ne alocăm banii. Și cred că, încă o dată, Bangladeshul ar trebui să fie un exemplu pentru alte state. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Befera. Doamna Hannibal, vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care ați venit aici și ne-ați vorbit despre acest subiect extrem de important și de dificil. Aș vrea să menționez doar câteva chestiuni. Poate că mi-a scăpat mie începutul și poate că cineva a vorbit despre asta și îmi cer scuze dacă așa s-a întâmplat. Dacă fetele sunt căsătorite timpuriu, înseamnă că au și familii um, numeroase. Au fost tot felul de campanii în întreaga lume um, pentru limitarea numărului de copii și există un consens general că e lucrul cel mai rezonabil de făcut și există și complicații legate de sănătate. Familiile numeroase, mai ales unde sistemele de sănătate nu sunt prea grozave, uh, atunci uh, familia nu se duc la probleme de sănătate. Deci aș vrea să vă întreb dacă aveți ceva specific de spus în acest domeniu. Știu că ați vorbit de asemenea despre cultură, dar se pare că e o problemă specifică aici legată de educarea bărbaților, pentru că astfel de căsătorii au loc pentru că violența este acceptată și așa, să zicem că așa e cultura respectivă, dar Poate că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe partea de educare a bărbaților, pe lângă educarea femeilor. Mulțumim, doamnă Hannibal. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, aș vrea să-i urez uh, bun venit domnului ambasadorul uh, Mohamed Shagdad Hossein. Aveți trei minute. Mulțumesc. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac câteva comentarii în trei minute. O să încerc să mă limitez la acest interval de timp. Apreciem această audiere uh, comună a comisiilor pentru drepturile femei și pentru protejarea drepturilor omului, mi se pare că subiectul este foarte important pentru toate statele lumii, inclusiv Bangladesh. Am ascultat uh, vorbitorii și reiese că din presă că legea care a fost uh, um, adoptată în Bangladesh ar încuraja căsătoriile timpurii. Dar din contră, în legea respectivă s-a făcut o introducere instituțională a unor uh, comitete la nivel sătesc, orășenesc, dar și la nivel național, pentru prevenirea căsătoriilor uh, timpurii. Bineînțeles, uh, acestea fiind zise, sunt mereu și excepție. Dacă, am, dacă înjunghierile a, uh, sunt a, în mod normal ilegale, dar dacă este a, um, vorba de un uh, ofițer care aplică legea, atunci există o excepție. Nu, nu vreau acum să intru în detalii, dar aș vrea să vă dau un exemplu despre modul în care se poate contribui la dezvoltarea unei țări. Când eram student, profesorul meu mi-a spus că și el fusese student cu 45 uh, de ani în urmă. Așadar, acum multă vreme era student la facultate și că dacă voia să vorbească cu o colegă, o fată, trebuia să facă asta prin intermediul unui profesor. Că n-a avut niciodată ocazia să îi se adreseze direct, trebuia să vorbească cu profesorul și apoi uh, să trimite mai departe acesta mesajul. Eu, când eram student, am lucrat cot la cot cu colegele mele, am putut să ne ținem de mână. Acum au mai trecut încă 40 de ani și sunt ocazii, sunt situații în care studenții de sexe diferite pot să locuiască în același apartament. Dar sunt câteva uh, Uh, un apartament cu mai multe camere. Sunt așadar evoluții ale societății și noi am încercat să facem tot ce ne stă în putință să meargă mână în mână evoluțiile sociale și economice. Acum, câți, acum, acum câteva decenii eram încă colonii economice aveam uh, o situație foarte modestă. Am încercat după aceea să ținem pasul cu dezvoltarea și acum ne dezvoltăm uh, în așa măsură încât uh, acum câteva zile în, discu- în discuțiile cu alți reprezentanți europeni Uh, am putut să beneficiem de sprijin economic mult mai scăzut decât în trecut, pentru că ne descurcăm bine. Deci când auzim că trebuie să tratăm această chestiune, încă o dată vă spun că e vorba de excepții. Sigur, astfel de măsuri se Um, se transmit, se, sunt legate de sprijin financiar. Excepțiile nu trebuie să fie considerate reguli. Regula în Bangladesh este că sub 18 ani nu te poți căsători. Asta e regula. Iar legea aceasta, care a fost adoptată, a fost adoptată tocmai pentru punerea în a normei generale și avem comitete, v-am spus, la nivel sătesc, orășenesc, național, Din păcate, în presă nu se spune și asta, nu s-a înțeles uh, cum trebuie. Am să vă transmit legea de îndată ce o am în versiunea în engleză, am să o distribui O să distribui Parlamentului European, membrilor interesați și de asemenea Comisiei. Vă mulțumesc oricum pentru că mi-ați dat cuvântul. Thank you very much, Mr. Ambassador. Mulțumim, domnule ambasador. Acum îi dau cuvântul domnului Pansieri. Voi reacționa foarte repede la ce a spus domnul ambasador, care își apăra țara și este de înțeles. Dar dacă înjunghi pe cineva, atunci ajungi la închisoare. În țara dumneavoastră există încălcări în domeniul căsătorilor și se pare că nu există penalități pentru așa ceva. Noi am adoptat o rezoluție de urgență și îi cerem țării dumneavoastră să se asigure că legile sunt mai stricte și că pe teritoriul țării dumneavoastră se iau măsuri pentru ca să nu mai existe excepții de la regula um, privind căsătorile. Acesta fiind spus, am și eu o întrebare referitoare la drepturile minorilor și orientările care au fost adoptate acestea par mai mult descriptive decât prescriptive și în partea dispozitivă a orientărilor nu se face referire la căsătoria juvenilă. Ați putea să ne spuneți cum este luată în serios această chestiune, mai ales punctul 14b din planul privind drepturile omului și înțeleg să răspundeți și la întrebarea referitoare la condițiile ce trebuie atașate uh, acordurilor bilaterale uh, privind drepturile omului. Mulțumesc! Uh, răspundeți la întrebare? În ceea ce privește condițiile, lucrăm pe această altă problemă în legătură cu serviciile comisiei care sunt competente. Știți că se face acum uh, o muncă pe SPG+, la asta lucrăm în prezent. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum îi, uh, le dau cuvântul tuturor vorbitorilor ca să comenteze două, trei minute, să le răspundă membrilor. Vă rog. Cine începe? Aveți uh, două, trei minute pentru uh, comentarii uh, de încheiere. Mulțumesc foarte mult. În concluzie, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru că ne-ați ascultat. Am uh, luat notă de ceea ce poate face Parlamentul European. Pentru noi ar fi foarte important să se continue în continuare, să se continue abordarea acestei probleme a căsătorilor uh, juvenile în dialogul cu alte țări. Este un efort global, după cum spuneam, avem nevoie de angajament politic și în unele țări în care lucrăm am văzut că atunci când există voință și angajament politic, aceasta poate ajuta lucrurile să progreseze. Acesta este comentariul meu principal de astăzi. Mulțumesc. Domnul Malbe. Mulțumesc din nou pentru invitație și pentru discuție. A fost o dezbatere foarte interesantă văd uh, limpede că se pune accentul pe relațiile externe, acestea sunt foarte importante. Eu, ca ombudsman în Suedia, m-am axat pe situația din Suedia și cred că nu ar trebui să uităm că în Suedia și în alte state membre ale Uniunii Europene trebuie uh, totuși să abordăm această problemă, pentru că există solicitanți de azil din țări terțe și e posibil să trecem cu vederea acest aspect. Bineînțeles, trebuie să ținem seama de punctul de vedere legal. Căsătoria juvenilă nu trebuie niciodată acceptată. Am văzut că există un uh, dublu standard, l-am văzut uh, și în Suedia în trecut. Persoanele care sunt căsătorite în străinătate și sosesc în uh, Suedia sunt tratate diferit. Și trebuie să subliniem ce s-a spus mai devreme, să le dăm și acestor persoane un glas. Am văzut în Suedia că soțul mai în vârstă a fost uh, întrebat de autoritățile uh, de azil, însă mireasa nu a fost luată la întrebări, punctul de vedere nu a fost ascultat. Este important când vorbești cu un copil în această situație ca acest copil să se simtă în siguranță și să nu-i pui întrebări în fața, uh, de față cu, cu soțul pentru ca el să răspundă. Trebuie să creezi un mediu sigur pentru ca copilul să-și poată exprima propriul punct de vedere. Există situații de excepție în care le putem permite să trăiască împreună, bineînțeles, însă trebuie să ne asigurăm că situația este acceptabilă și, bineînțeles, că minorul are peste 15 ani. Trebuie să discutăm mai pe larg situația din Uniunea Europeană atunci când vorbim despre căsătorile juvenile. Mulțumesc! Mulțumesc. Voi aborda câteva din chestiunile ce au fost menționate. În primul rând, Mă bucur că s-a menționat și chestiunea educației și culturii um, și educării bărbaților. Am menționat și eu acest aspect. Există date. Bărbații sunt întrebați. Femeile spun că ele sunt uh, circumcise pentru că bărbații uh, nu, le, nu vor să se însoare cu el altfel, dar bărbații spun că nu le pasă. Însă femeile susțin că fac acest lucru ca să-și găsească bărbați. Există aici o discrepanță. Și chiar în ceea ce privește căsătoriile juvenile, și bărbații trebuie întrebați și trebuie incluși în această discuție. Sunt sigur că problema uh, tranziției demografice a fost menționată. Există studii din uh, domenii diverse din trecut în care se susține că fertilitatea femeilor trebuie să înceapă timpuriu pentru ca acestea să poată să nască. Dar acum acest aspect se schimbă în lumea actuală și am reușit să reducem uh, numărul de căsătorii juvenile în multe țări, însă mediile regionale, naționale și internaționale sunt riscante. Există acces la educație, acces la metode contraceptive în zonele urbane, însă în zonele rurale, în unele cazuri facem un pas înainte și doi pași înapoi. Deci trebuie să fim foarte atenți la acele contexte. Apoi, mă bucur că s-a pus și problema politizării nu doar în contextul comerțului și modul în care afectează acesta drepturile omului, ci și în contextul căsătoriei uh, juvenile, la fața locului. Petrec foarte mult timp uh, în sările de curs, dar și pe teren cu oamenii. Eram într-o țară din Africa unde vorbeam despre înregistrarea căsătorilor și despre înregistrarea oficială a căsătorilor, pentru a combate problema căsătoriei juvenile. Și cineva a spus că nu mai mergem la oficial ca să înregistrăm căsătorile, pentru că primarul începuse să le ceară uh, cuplurilor să se sărute în public după oficierea căsătoriei. Și este ceva ce nu face parte din cultura lor și ce nu vor să accepte, așa că nu mai vor să se înregistreze la seara civilă, ca să nu fie puși în această situație. Este o problemă critică. Contextul local este deosebit de important. Și aceste bariere mici devin problematice la fața locului. Apoi, în ceea ce privește politizarea, avem un stat în care o, în altă curte a luat decizia că căsătoria juvenilă este împotriva Constituției. Guvernul a făcut recurs la această decizie și l-am întrebat pe uh, ministrul respectiv de ce, de ce ați făcut apel, pentru că voiam să obținem o decizie cu mai multă autoritate de la o curte mai înaltă. Acesta este discursul oficial, însă oamenii la fața locului spun că au vrut să facă recurs pentru că cea mai mare majoritate care practică căsătorile juvenile um, este din tribul președintelui și acesta nu vrea să-și piardă capitalul politic. Există cazuri în care drepturile copiilor sunt sacrificate pe altarul politic. Trebuie să fim foarte atenți la astfel de chestiuni. Apoi, mă bucur că s-a adus în discuție problema Bangladeshului. Bangladesh a venit la Comisia pentru Drepturile Copilului anul trecut. Avem un dialog foarte constructiv și cooperăm foarte bine și aș dori să felicit Bangladeshul pentru progresele făcute pe marginea unor uh, prevederi din convenție în ceea ce privește dezastre naturale și așa mai departe. Însă, Problema copiilor o urmărim îndeaproape și rămânem implicați în dialog ca să vedem uh, ce implică noile legi din Bangladesh. Și apoi două observații finale. S-a întrebat ce putem face în ceea ce privește măsurile instituționale. Aș vrea să menționez ceva ce mi este foarte aproape de suflet, o problemă menționată în noiembrie anul trecut când am fost aici. Uniunea Europeană dorește să ratifice și Convenția privind drepturile copilului, cum a făcut și cu Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Trebuie să facem schimb de idei pe această problemă. Apoi, rolul organizațiilor regionale nu poate fi subestimat. Voi fi sincer cu dumneavoastră. Eu îmi petrec timpul între ONU și Uniunea Africană. Unul din motivele pentru care facem progrese politice la fața locului pe continentul african este poziția clară a Uniunii Africane privind căsătoria juvenilă. Și poziția aceasta este sprijinită de adunarea executivă. Așadar, se deschid uși. Această decizie deschide uși și sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană Uniunii Africane și Comisiei Africane de Experți pentru Drepturile Copilului, acest sprijin trebuie consolidat. Știți unele din argumente. Oamenii spun repede, a, europenii își impun acum propriile ideologii, propriile idei și așa mai departe, dar atunci când aceste lucruri emană de la nivel local, se resping unele din aceste argumente și un comentariu final. Nu știu dacă ați auzit, dacă am auzit corect ce a, sau dacă ați auzit ce a spus colega mea, doamna Ture, dată fiind creșterea demografică până în 2050, progresele pe care le facem nu vor mai fi progrese. Iată ce am înțeles eu. Peste 33 de ani, peste 12.045 de zile, putem să avem acest panel, același panel, în aceeași sală, cu oameni diferiți, cu alți interpreți, însă putem să ajungem la aceleași concluzii și recomandări ca și astăzi, pentru că nu facem progrese destul de semnificative. Eu le spun adesea colegilor statelor, nu ar trebui să uh, numărăm zilele, ci să uh, facem ca zilele acestea să conteze la nivel regional, local, la nivel național. Nu ar trebui să dublăm țintele, ci să le triplăm. Vreau ca Africa să fie una potrivită pentru copii și lumea să fie bună pentru copii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lakshmi Sundaram. Mulțumesc! Aș dori să abordez unele din comentariile făcute și de colegul meu și mai ales uh, legate de faptul dacă fetele care se căsătoresc de vreme au mai mulți copii. Dacă vă puneți în uh, situația unei fete care se mărită foarte tânără, acestea sunt presate să-și demonstreze fertilitatea foarte repede și foarte des și da, vedem această situație. Nu am o situație la zi, însă cred că 90% din sarcini în țările în dezvoltare sunt în contextul căsătoriei juvenile. Deci sunt lucruri care se leagă între ele. Bineînțeles, uneori fetele rămân însărcinate și apoi se căsătoresc imediat, însă lucrurile merg mână în mână și este foarte important să ne Uh, axăm și pe rezolvarea problemelor de sănătate reproductivă. Au existat comentarii legate de schimbarea normelor sociale, de dialogul cu bărbații și așa mai departe. Aș dori să subliniez rolul cheie pe care îl joacă societatea civilă în tratarea uh, problemei societății juvenile. Nu o să vă surprindă că aduc acest subiect în discuție, pentru că noi reprezentăm societatea civilă, Însă, unii membri vin din comunități în care lucrăm, unii au fost chiar uh, căsătoriți timpuriu sau au uh, rude căsătorite timpuriu. Dacă ai un magistrat care obligă cuplurile să se sărute atunci când se căsătoresc, bineînțeles, e o situație de neacceptat pentru unii. Unele comunități se trezesc dată la o parte. Și este deosebit de important să revenim la sprijinirea acestor grupuri. Uneori grupurile sunt foarte mici, de 1, 2, 3 oameni care lucrează în comunități mici, însă ei au nevoie de recunoaștere, recunoașterea muncilor, dar și de sprijin financiar. Acestea sunt grupuri care se ocupă de programe inovatoare. Unul din membrii noștri adună la oaltă grupuri de bărbați care discută despre ce înseamnă masculinitatea. Dacă vor să se căsătorească cu fete foarte tinere, despre ce doresc în viață. Alți membri uh, aduc la oaltă comunități întregi și poartă discuții despre impactul căsătoriei juvenile asupra fetelor și asupra comunității și vedem sute mii de comunități care iau acum decizii comune de a interzice aceste practici în comunitate. Așadar, activitățile acestor organizații pot să aibă un impact impresionant asupra acestor probleme complicate pe care nu le putem rezolva prin aducerea de experți externi sau organizații sau uh, guverne. Mulțumesc foarte mult, uh, domnul Giacomini. Merci. Je, voulais simplement dire pour, euh, pour terminer que euh, ces mariages. Mulțumesc. Vreau să spun doar că aceste căsătorii precoce reprezintă clar o încălcare gravă a drepturilor omului, a drepturilor femeilor, o, un tip de violență împotriva femeilor și că trebuie să ne folosim toate capacitățile ca să uh, încheiem cu aceste practici și vă confirm că în dialogurile politice și în dialogurile privind drepturile omului cu țările vizate, noi introducem acest subiect periodic, reprezintă un, o prioritate în strategiile noastre și vreau să vă subliniez că, bineînțeles, și cred că am spus asta și adinauri, că și pentru noi e o chestiune care ține de conștientizare, de promovarea uh, egalității între bărbați și femei, asta sigur să se sensibilizăm și pe băieți și nu numai pe fete, să pregătim generațiile viitoare astfel încât fenomenul acesta să dispară cât se poate de repede. Vă mulțumesc! Uh, thank you and... Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care au luat cuvântul la această audieră. Cred că am primit niște informații deosebit de utile în pregătirea unor uh, noi inițiative, pregătirea unor noi măsuri legislative din punctul de vedere al relațiilor externe și al um, politicilor interne în Uniunea Europeană. Și aveți cuvântul, domnule Panțeri. Da, un minut. Doresc să mulțumesc uh, invitațiilor noștri în concluzie, putem să spunem că căsătorile juvenile au loc pentru că adulții consideră că au dreptul de a impune unui minor să se căsătorească. Parlamentele sunt compuse din uh, adulți, chiar dacă nu întotdeauna aceștia dau dovadă de maturitate, și uh, adulții au uh, responsabilitatea de a adopta norme și legi și adoptând legi trebuie să respecte drepturile copiilor și să nu nege în mod specific uh, fetelor uh, dreptul de a-și alege uh, viața viitoare. Și din acest motiv am organizat această audiere. Este motivul pentru care încercăm să uh, insistăm mai mult pe prevenirea acestei, uh, acestei probleme, astfel încât în viitor să nu uh, trebuiască să revenim să discutăm acest subiect. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această audiere. Dear colleagues, uh, uh, now I invite FEM members to move. Dragi colegi, îi invit pe membrii Comisiei FEM să vină în sala 6Q2 pentru vot și pentru reuniunea coordonatorilor. Vă mulțumesc!